Bună dimineața, doamnelor și domnilor. S-a deschis ședința. Primul punct de pe ordinea de zi sunt declarațiile Consiliului și a Comisiei despre bilanțul președinției daneze și o salut pe prim,